Trecem la punctul 5, de, trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Rapoartul anual al Curții de Conturi pentru anul bugetar 2009. Mai întâi am să îi dau cuvântul președinții Curții Conturilor, domnul Da Silva Caldera, care ne va prezenta raportul dumnealui. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să particip astăzi la dezbaterea dumneavoastră asupra raportului anual al Curții de Conturi în ce privește executarea bugetului pe anul 2009. Raport pe care deja l-am prezentat, domnule președinte, uh, dumneavoastră personal și Comisia de Control Bugetar pe 9 noiembrie 2010. Și acum aș vrea să vă vorbesc despre principalele mesaje din acest raport anual. În primul rând, Curtea a ajuns la concluzia că conturile Uniunii Europene arată în mod uh, clar și um, adevărat că poziția financiară și rezultatele operațiunilor și ale uh, uh, cash flow-urilor, ale fluxurilor de cash sunt cât se poate de uh, fiabile. Și este cel de-al treilea an consecutiv în care curtea a ajuns la concluzia că nu existau uh, declarații eronate. În ce privește legalitatea și regularitatea, curtea dă un aviz necalificat în ce privește veniturile și în ce privește creditele de angajament, așa ca și în anii precedenți, mă scuzați. Cel de-al doilea mesaj cheie a acestui raport anual este că plățile de la buget sunt în continuare afectate de erori materiale, cu excepția a două domenii de cheltuieli și cele două sunt cheltuielile administrative și uh, afacerile economice și financiare. În alte domenii de cheltuieli, Curtea a constatat uh, nivele de eroare. De exemplu, în ce privește agricultura și resursele naturale, Curtea a estimat că nivelul erorii este mai ridicat decât în anul 2008. Rezultatul este însă același în cei doi ani respectiv 2008 și 2009 și se dovedește că sistemele sunt numai în mod parțial eficiente. Curtea recomandă reducerea riscului de eroare prin îmbunătățirea calității informației în datele de, bazele de date și folosirea unor metode de calcul mai clare prin respectarea mai bună a regulilor și de asemenea, s-a arătat că în ce privește coeziunea, care reprezintă practic o treime din buget, este singurul domeniu bugetar unde rata uh, estimată de eroare este peste 5%. Majoritatea greșelilor au fost constatate din cauza uh, lacunelor uh, din procedurile autorităților naționale, care nu aplică bine regulile în ce privește uh, licitațiile publice și uh, uh, rambursarea costurilor ineligibile. Multe greșeli ar fi putut și ar fi trebuit să fie detectate și colectate de statele membre înainte de a certifica cheltuielile către comisie pentru că auditul a arătat că puteau să o facă. Estimările au arătat însă că rata de eroare era în mod semnificativ mult mai scăzută decât în anii trecuți în ce privește cheltuielile din domeniul coeziunii. Și în ce privește bugetul per ansamblul său, estimarea curții arată că, de asemenea, marja de eroare a scăzut în ultimii ani. Însă, cum spuneam, de la un an la altul, nivelul de plăți, precum și nivelul erorii, se poate modifica în mod uh, remarcabil. Însă, sperăm că această marjă de eroare va continua să uh, scadă și în următorii ani dacă se acordă asistența necesară și dacă sistemele nu vor continua să fie numai în mod parțial eficient. Și ajung acum la principalul mesaj, și anume că informațiile trimise de comisie nu uh, sunt complet uh, fiabile și nu sunt ușor de comparat. Domnule președinte, stimați deputați, există mai multe inițiative care ne permit să îmbunătățim uh, managementul financiar al uh, Uniunii. Și raportul nostru anual confirmă concluziile și recomandările din opinia curții în ce privește îmbunătățirea gestiunii financiare a Uniunii Europene. Prima prioritate ar trebui să fie îmbunătățirea calității cheltuielilor, apoi simplificarea cadrului legislativ și introducerea unui număr mai mare de uh, evaluări și controle pentru a reduce marșa de eroare. În acest an Comisia a prezentat uh, uh, revizuirea cadrului financiar și Curtea de Conturi a constatat că în această propunere revizuită există mai multe sugestii pentru a îmbunătăți transparența și gestiunea financiară. De exemplu, simplificarea legislației sectoriale ar fi un pas important de făcut pentru a îmbunătăți calitatea cheltuielilor. La anul vor exista șase programe legislative pentru a uh, duce la uh, redactarea unor bune perspective financiare și se vor revizui mai multe cadre legislative. Atunci când se va face acest lucru, Curtea de Conturi recomandă să se um, țină cont de nevoia de a da tot timpul plus valoare europeană uh, cheltuielilor care vin din bugetul european și pentru a se mări uh, uh transparența acestora și simțul uh, răspunderii. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, nevoia de a cheltui în mod optim banii contribuabililor europeni este uh, esențială și este o responsabilitate care apasă pe umerii tuturor. Și statele membre sunt cele care gestionează uh, zi de zi în jur de 80% din uh, banii din bugetul european, iar Comisia, Consiliul și Parlamentul au și rolul lor de jucat, iar Curtea de Conturi, uh, la rândul său, își joacă rolul de auditor. Noi ne dorim ca acești bani să, fie, uh, să ajungă la beneficiarilor direct și să fie cheltuiți cât mai bine cu putință. Vă mulțumim, domnule președinte. Acum, în numele Comisiei Europene, Dăm cuvântul domnului comisar uh, Șemeta. Domnule președinte, domnule Caldeira, stimați deputați și stimați membri ai Curții de Conturi. Acum două zile, domnul președinte Caldeira și cu mine am stat de vorbă despre raportul anual al Curții de Conturi împreună cu membrii Comisiei pentru Control Bugetar. Aș vrea să subliniez principalele puncte ale acestei discuții și primele concluzii care s-au desprins. Înainte de a trece la fondul problemei, ar trebui să vă, aș vrea să vă amintesc că s-a purtat un dialog fructuos între Curtea de Conturi și echipa de audit a Comisiei. Și aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte Caldeira pentru această colaborare excelentă. Sunt încântat că Curtea de Conturi recunoaște progresele care s-au înregistrat. Sunt multe mesaje importante, sunt și mesaje de critică, însă Comisia se angajează să urmărească îndeaproape toate recomandările Curții de Conturi. Principalul mesaj din raportul uh, Principalele mesaje din raportul Curții de Conturi sunt esențiale pentru modul în care Comisia își va asuma răspunderea de a gestiona bugetul european. În primul rând, conturile anuale primite pentru cel de-al, sunt pentru cel de-al treilea an Uh, subiectul unei opinii necalificate pozitive. Și curtea uh, a dat acest mesaj fără rezerve. Comisia este firește foarte mulțumită de acest rezultat care confirmă efectele de durate a reforme, ale reformei noastre în domeniul contabilității. Însă, Curtea de Conturi subliniază și anumite puncte slabe. Comisia este hotărâtă să Uh, remedieze aceste puncte slabe și își îmbunătățește zi de zi practicile contabile. În ceea ce privește caracterul legal și respectarea regulilor pentru tranzacții, sunt mulțumit că se reduce rata erorii în, că s-a redus rata erorii și în 2009. Nivelul credit, creditelor pentru Uh, anul 2009 sunt adecvate din punct de vedere material. Peste 95% din plățile efectuate din buget nu sunt uh, subiectul unor erori. Acest lucru este un semn pozitiv că eforturile noastre au un rezultat concret. Acest rezultat s-a obținut mulțumită eforturilor de reducere a erorilor în coeziune. Acest lucru subliniază rolul acesta datorită rolului de supraveghere al Comisiei în colaborare cu statele membre. Se reflectă aici și meritele unei abordări uh, severe în momentul, și în ceea ce privește suspendarea de plăți în momentul în care s-au identificat probleme. Curtea recunoaște în raportul său calitatea informațiilor referitoare la recuperări Creșterea valorii fondurilor recuperate din proiecte în care s-au detectat erori sau de la autoritățile naționale responsabile este încă un semn al determinării comisiei, al hotărârii comisiei. Sunt de acord cu ce spune Curtea de Conturi. Situația nu este încă 100% mulțumitoare și Comisia își va continua eforturile de a remedia situația pentru programele existente, dar și pentru programele viitoare. Doamnelor și domnilor, sunt eu precaut ca și domnul președinte Caldeira, care ne spune că rata de eroare ar putea să crească, mai ales uh, pe programele de coeziune din viitor. Sunt de acord și cu faptul că există puncte slabe în sistemele statelor membre și în sistemele cu gestionare comună. După părerea mea, pentru viitor, ar trebui să existe mecanisme de control al eficienței costurilor și să se facă o supraveghere a regulilor de eligibilitate, pentru că aceasta este clar o sursă de erori. Ar trebui să se îmbunătățească calitatea informațiilor furnizate de statele membre cu privire la corecții financiare și la recuperări. Însă lista aceasta nu este exhaustivă. Discuția noastră de marți a arătat că, sunt, că ne așteaptă și alte provocări. De pildă, o mai mare responsabilitate pentru protagoniștii financiari, mai ales statele membre. O politică a eficienței costurilor bazată pe reforme. La revizuirea bugetară ne-am orientat pe impact mai degrabă decât pe uh, input, prin măsurarea indicatorilor cheie ai performanței. În mai anul trecut, am prezentat uh, programul nostru pentru măsuri antifraudă și descărcare bugetară la Comisia pentru Control Bugetar a Parlamentului. Subliniam atunci principiile esențiale și faptul că Comisia se angajează să le îndeplinească. Am în vedere raportul Curții de Conturi pentru 2009, programul prezentat atunci rămâne valabil. În fine, sunt încântat că raportul pe 2009 arată că eforturile noastre au dat roade. Acesta constituie o contribuție importantă care vine la timp pentru eforturile noastre de a face o mai bună gestionare financiară a bugetului Uniunii Europene și astfel avem și orientări pentru viitor. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar pentru comentariile dumneavoastră. Trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice. Partidul Popular European, doamna Ingeborg Gresla, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule președinte al Curții de Audit, domnule comisar, doamnelor și domnilor, cred că astăzi uh, avem uh, o zi foarte bună pentru că pentru prima dată ne putem aștepta ca să treacă Comisia Barroso 2 de bariera de 2,5% și să nu cauzeze niciun risc intolerabil. Raportul Curții Europene de Audit este o veste extrem de bună pentru cei care au lucrat asupra acestei construcții. Vedem că atunci când Comisia oferă susținerea corespunzătoare, rezultatele pozitive apar. Dacă vrem să examinăm detaliile, o parte a acestor rezultate vin din uh, schimbarea reglementărilor. Asta este adevărat și asta e calea de urmat în viitor. Dacă Comisia dorește să revizuiască directiva privind uh, achizițiile publice și vrea să aducă uh, o simplificare a administrației în statele membre, asta ar reprezenta un pas înainte pentru a obține o declarație de asigurare pozitivă. Și cei care spun că, și a, celor care spun că bugetul european este expus unor mari riscuri, le răspund că banii europeni trebuie controlați cu mai mare grijă decât banii de la nivel național și sunt controlați și auditați cu mult mai mare grijă decât bugetele naționale și vedem asta de fiecare dată când mergem în statele membre și uh, datorită regulilor europene s-au îmbunătățit și regulile naționale. Deci trebuie să încurajăm statele membre să-și supună fondurile pe care le au disponibile la nivel național acelorași uh, modalități de control și de audit ca și cele de la nivel european. Mulțumesc curții de audit, dar trebuie să spun că sunt puțin dezamăgită de raportul anual, am spus asta, pentru că el conține mai puține informații decât înainte. Avem nevoie de cifre în ce privește ratele de eroare. Întotdeauna le-am primit la fondurile structurale până acum. Uh, doamnelor și domnilor, nu suntem la grădiniță aici, suntem în Parlamentul European și ne trebuie acele cifre și dacă mă gândesc la audierile membrilor curții de audit, atunci ni s-a promis că ei vor uh, colabora strâns cu Parlamentul și nu și-au ținut uh, promisiunea. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă. Și în numele, în numele socialiștilor și democraților, Georgios Stavrakakis. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar, uh, domnule președinte Caldera, dragi colegi. Aș vrea să salut raportul anual și să-l felicit pe președintele Caldera și toți uh, membrii Curții de Audit pentru munca lor excelentă. În special vreau să-i mulțumesc domnului Rușea pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o în ce privește agențiile. Rolul nostru al Parlamentului este să dăm seama în fața cetățenilor și să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt folosiți corect, transparent și eficient. Mă aștept ca uh, concluziile uh, raportului anual privind agențiile care vor fi publicate mai târziu să urmeze același trend ca și în anii trecuți. Situația se îmbunătățește, însă există sisteme de control care trebuie îmbunătățite, probleme care trebuie rezolvate și soluții care trebuie găsite. În cadrul crizei economice și sociale, importanța monitorizării a devenit și mai mare, mai mare decât oricând înainte, și împreună Parlamentul și Curtea de Audit suntem angajați să rezolvăm problemele și să obținem rezultate și mai bune. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. În uh, numele grupului ALDE, Iorgo Marcakis, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule președinte al Curții de Audit, domnule comisar Șemeta, aș vrea să mulțumesc uh, Curții de Audit pentru munca depusă, pentru că este un serviciu indispensabil pentru contribuabilul european. Tendința pozitivă de reducere a erorilor uh, se menține și anul acesta, asta este excelent. Și acest, uh, această tendință a fost susținută de activitatea comisarului Calas s-au înrăutățit oarecum situația în unele, pe partea agricolă, în unele aspecte ale părții agricole, dar trebuie să rezolvăm și această problemă. Există totuși o îmbunătățire semnificativă, însă sunt îngrijorat că această tendință pozitivă nu va continua și anul viitor. Trebuie să profităm de acest uh, uh, moment uh, adus de tratatul de la Lisabona și să facem o schimbare de paradigmă, o reală schimbare de paradigmă Raportul anual al Curții de Audit este al 16-lea care a găsit probleme serioase. Cum putem opri uh, această pierdere teribilă de resurse? Cum putem uh, opri acest lucru? În primul rând, Comisia trebuie să intervină atunci când sunt erori clare, trebuie să suspende plățile statele membre care nu au fost sancționate 10 ani, în ultimii 10 ani, deși au încălcat uh, clar uh, regulile. Apoi, uh, contribuabilii nu ar trebui să fie pedepsiți de două ori. Pentru că asta se întâmplă atunci când beneficiarii nici măcar nu rambursează sumele corectate atunci contribuabilii sunt cei care sunt forțați să plătească jumătate din bani prin intermediul bugetelor. În 1994, statele membre au cheltuit în mod eronat 17 miliarde de euro, însă numai 709 milioane au fost rambursați din această sumă. Deci vedeți cât de rea este situația. Statele membre nu pot face plățile corect și asta este confirmat de Curtea de Audit. Toate statele membre ar trebui să semneze declarații naționale de management și Comisia trebuie să fie foarte strictă în această privință. Președintele Comisiei, Barroso, trebuie să acționeze uh, în urma raportului uh, rezumat anual. Avem acum tratatul de la Lisabona, unele lucruri s-au îmbunătățit și vreau să mulțumesc tuturor pentru acest raport al Curții de Audit. Președintele, mulțumesc în numele verzilor domnul Bart Stais. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Când am citit eh, raportul anual al Curții de Conturi, am avut un sentiment de deja vu, ca și cum de ani de zile tot citesc același lucru se constată că rămân în continuare multe greșeli materiale în ce privește agricultura, ajutorul extern, cercetare și dezvoltare, um, ajutorul pentru educație și apoi sistemul de control nu este decât parțial eficace pentru a corecta aceste greșeli și mai ales indemnizarea costurilor excesive. Deci problemele fundamentale persistă. Statele membre nu fac uh, ceea ce ar trebui, mai ales nu supraveghează în mod corect ajutoarele pe care le uh, trimit către persoane care de fapt nu au nevoie de ele. 40% din bugetul european este afectat. Uh, și gândiți-vă că statele membre um, gestionează cea mai mare parte a bugetului UE. De aceea, precum raportorul, spun că ar trebui să cerem declarații de gestiune națională care să fie semnate de miniștri de resort. Și Comisia trebuie să ia măsuri împotriva statelor membre care se um, află în situație de încălcare a regulilor și trebuie să se aplice sancțiuni și să se nu mai acorde subvenții. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Cernețchi. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Curtea de Conturi este ca un polițist prietenos, în general, însă uneori am impresia că este prea prietenos, prea milostiv în rapoartele de audit pe care le întocmește. Concluziile din acest raport sunt următoarele. Lucrurile sunt bune, nu perfecte. Am impresia că multe persoane din Europa ar avea o părere ceva mai sumbră decât Curtea de Conturi. Curtea de Conturi trebuie să-și apere credibilitatea, astfel încât instituțiile europene, în general, să rămână credibile pentru cetățeni, pentru contribuabili. Însă, pentru a fi credibilă, Curtea de Conturi trebuie să fie minuțioasă în analizele sale. Am impresia că cei mai mulți alegători ar pune întrebări cu privire la la cei 5% din la, la cele 5% din pahar care sunt uh, goale. Și de fapt, cred că mai mult de 5% din pahar este gol aș încuraja Curtea de Conturi să facă audituri și mai minuțioase. Mulțumesc. În numele grupe, grupului Stânge Unite, domnul Zondergaard. Øh, Mulțumesc, domnule președinte. Curtea de audit uh, ne-a prezentat un, ne prezintă un raport bun, bun în sensul că rata de eroare a scăzut, așadar ce, trebuie să, ce ar trebui să credem despre asta. Eu cred că două lucruri trebuie luate uh, în considerare. În primul rând, punctul din care s-a plecat și apoi așteptările. În ce privește uh, punctul de plecare, pe am plecat de la un reper extrem de mediocru. Aproape 8 miliarde de euro au fost uh, cheltuite în mod nejustificat. Ceea ce, spun, ceea ce înseamnă că e nevoie de corecții, de îmbunătățiri într-o serie întreagă de domenii. Asta este ce s-a constatat. Există un mare număr de plăți eronate care, s-au, care nu s-au mai efectuat într-o serie de domenii. Cu toate acestea, rata de eroare rămâne ridicată și asta nu e acceptabil. Comisarul Șemeta a avut ocazia să spună și în fața Comisiei de Control Bugetar ceea ce a spus și astăzi aici, și anume că reducerea ratei de eroare este un rezultat al mobilizării Comisiei. Foarte bine. Iau act uh, de faptul că există acest voluntarism la Comisie. Însă, ce va face și uh, dumneavoastră veți fi responsabil dacă rata de eroare crește anul viitor. Acum doamna Andreas în grupul EFD. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Deja în ultimii 16 ani s-a constatat că există erori pentru aproape 90% din buget. Se vorbește despre marjă de eroare, dar nivelul irregularităților care este constatat nu este numai o simplă greșeală în sectorul privat o asemenea situație ar duce la închiderea unei întreprinderi. Dar banii contribuabililor sunt cheltuiți în mod groaznic. În anul acesta, Curtea, conturilor, Curtea de Conturi arată că 16 miliarde de lire sterline nu ar fi trebuit să fie plătiți. Care este esența problemei? Lipsa responsabilității. În general, Comisia arată cu degetul statele membre, dar, de fapt, Lacuna principală se află la comisie pentru că aceasta nu efectuează controle și verificări suficiente. Trebuie neapărat să sancționăm statele membre care nu respectă regulile, dar de fapt toată lumea are de purtat o vină, inclusiv Parlamentul, pentru că în fiecare an aprobă această situație și tot cere mărirea bugetului. Bugetul european nu va fi niciodată uh, certificat în procent de 100% de către Curtea de Conturi. Cea mai bună metodă este să cheltuim cu zgârcenie bugetul european Acum domnul Cameron a, Cameron, mă scuzați, a acceptat o creștere cu 2,9% a bugetului european și dumnealui a eșuat în fața contribuabililor britanici. În numele acestor contribuabili, eu cer ca bugetul din 2011 să fie redus în mod drastic. Mulțumim, stimată doamnă. Acum, în numele neafiliaților, domnul Ehrenhauser. Uh, ja, es ist richtig. Mulțumesc. Într-adevăr, rata erorilor pe fondul de coeziune a scăzut semnificativ din 2007, de la 54% la 36% în 2009. Este adevărat, acest lucru este un fapt și trebuie să recunoaștem. Însă, așa cum a spus raportorul, când ne uităm mai în detaliu la aceste cifre, trebuie să le vedem în context. Uh, un alt fapt este că se spune în raportul Curții de Conturi că sistemul de audit pe fondul de coziune nu este eficient. Un alt fapt este că cel puțin 3% din bani n-ar fi trebuit cheltuiți. Ceea ce înseamnă că este, aceasta este o altă metodă prin care domnul Johannes Hahn aduce ordine în acest domeniu. Apoi, problemele din sectorul agriculturii reprezintă, din punctul meu de vedere, un pas înapoi. Cred că acest lucru se leagă de dispariția unei forme de zootehnie. Apoi, alte probleme se leagă de sistemul dual al plăților în sectorul social. Sunt foarte multe întrebări la care trebuie răspuns

care se datorează autonomiei și competenței profesionale a Curții de Conturi și a președintelui ei, domnul Caldera. Și cred că un rol important în această îmbunătățire a, a avut-o și Parlamentul, pentru că Comisia de Control Bugetar și Comisia de Bugete, bineînțeles, sunt mult mai atente acum în ce privește cheltuirea eficientă a fondurilor publice. Însă trebuie să ne gândim la ce trebuie să facem pentru a îmbunătăți situația. Multe lucruri rămân inacceptabile, mai ales în aceste domenii sensibile precum agricultura și coeziunea. Pentru că aici avem niște marje de eroare care ne fac să credem că este vorba despre fraude, mai ales în ce privește licitațiile. Eu cred că ar trebui să reducem birocrația și ar trebui să reducem acele reguli care sunt inutile. Ar fi bine să avem reguli puține, dar foarte clare. Ar fi mult mai simplu să detectăm orice formă de fraudă și ar trebui să detectăm și acele sectoare în care corupția își poate face cuib. Un alt punct important este să întărim rolul Olafului, care are misiunea principală să detecteze frauda și să lupte împotriva corupției. Un alt aspect pe care aș vrea să-l subliniez și mă inspir dintr-o vizită a Comisiei Cont în Italia, și anume că fondurile publice au de suportat și presiunea uh, um, criminalității organizate și a diferitelor forme de mafia. De aceea ar fi bine să existe o cooperare mai bună între OLAF și statele membre și Comisia Europeană și, bineînțeles, și cu Parlamentul. Un alt aspect care mi se pare fundamental este că Comisia ar trebui să fie mult mai autonomă în raportul său cu statele membre mai ales față de acele state unde se înregistrează greșeli grave, nu câteva greșeli, ci greșeli grave. Deci ar trebui ca fondurile să fie blocate pentru ca asemenea comportamente să nu se mai repete. Nivelul credibilității Parlamentului European și a instituțiilor europene în general se măsoară foarte mult în funcție de corectitudinea și transparența cu care sunt cheltuiți fonduri, uh, banii publici. Deci trebuie încă să îmbunătățim aceste aspecte. Mulțumim, uh, domnule de magistris. Acum are cuvântul domnul Van Dalen. Mulțumesc, doamnă președinte. Chiar dacă Curtea de Conturi spune că conturile și cheltuielile europene sunt au ameliorat, aprobarea nu este dată 100% și asta pentru că al doilea punct uh, ce, în ordinea importanței, fondul de coeziune a înregistrat într-adevăr uh, îmbunătățiri, însă erorile rămân la un nivel de, 70, de 40% pe un buget de 35 de miliarde de euro. Aproximativ 2 miliarde din acești bani nu pot fi justificați. Comisia Europeană trebuie să analizeze de ce și cum au fost comise aceste, aceste greșeli și să încerce să reducă numărul erorilor pe viitor. Acest lucru este necesar având în vedere uh, pentru descărcarea bugetară 2009. Ieri ni s-a spus că aceste erori sunt cauzate de complexitatea procedurilor în cea mai mare parte. De aceea avem nevoie de mecanisme mai simple și de mai multă transparență, pentru că altfel uh, Europa va rămâne un spectacol departe de ochii și de inima cetățenilor. Mulțumim. Urmează domnul Obermeier. Domnule Gheer, vreți să vă înscrieți la Catch the Eye sau vreți să interveniți acum în dezbatere? Mulțumesc, doamnă președinte. 6 miliarde de Doamna președinte, vă rog să vă opriți un pic. Vreau să văd dacă este o intervenție cartonaș albastru sau este o cerere de înscriere la... Da, am uh, o întrebare. Aș vrea să-i pun o întrebare colegului Vandelen. Vreau să-l uh, vreau să-l întreb pe domnul Vandelen dacă știe că atunci când uh, vorbim de acest procentaj, acesta a rezultat dintr-un uh, eșantion. Deci nu s-au analizat uh, toate plățile, ci s-a extrapolat pe baza unui eșantion de 5%. Așadar, toate aceste miliarde uh, nu sunt în situația în care credeți noastră. Nu știu dacă știați acest lucru. Doamnă președinte, am înțeles perfect acest lucru. Important uh, mi se pare că există miliarde care nu pot fi justificate și de aceea am cerut comisiei să facă o anchetă aprofundată pentru a îmbunătăți lucrurile și, din fericire, comisarul intervenția, în intervenția sa a spus că va face această acțiune și va lua lucrurile în serios. Mulțumesc, domnule Bormaier. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Așadar, a doua încercare de a lua cuvântul, 6 uh, miliarde de euro din bugetul european, uh, după estimările curții de conturi, au fost pierduți pe diverse canale, fie că e vorba de fraudă sau uh, de, din cauza unor controle insuficiente. Aveți, de exemplu, o țară cum este Grecia, care este în vârful clasamentului în ce privește frauda. Și pentru în ce privește ajutoarele regionale, așa cum uh, s-a spus acest lucru, deși uh, nu e vorba decât de un eșantion, 36% rată de eroare e destul de grav și cred că nu avem bani de aruncat și de uh, risipit în acest domeniu. Curtea de conturi s-a mobilizat. Trebuie să se mobilizeze și mai mult. Mulțumesc. Domnul Olbricht, un minut și 30. <coughs> Szanowni Państwo, myślę, że dyskutując na temat... Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Trebuie să fim foarte preciși când vorbim despre aceste chestiuni. Se face confuzie între neregularitate, eroare și fraudă. Și se creează confuzii. Raportul Curții de Conturi arată că marja de eroare, nivelul uh, erorilor, a scăzut în Uniunea Europeană. Acum este în jur de 5% și atunci nu puteți să vorbiți despre o marjă de eroare de 20 până la 40%. Nu este um, conform realității. Situația s-a îmbunătățit simțitor, mai ales acolo unde fondurile sunt gestionate în comun cu statele membre. Noi, acum, trebuie să ne asigurăm că această politică deosebit de complexă și ambicioasă va beneficia de o îmbunătățire a structurilor, pentru că beneficiile sunt totuși considerabile. Cum spuneam, situația se schimbă, dar în raport, Curtea de Conturi constată că nu e ușor să compari Uh, estimările ratei de eroare pe care le fac statele um, membre din cauza că informațiile trimise de acestea din urmă nu sunt neapărat fiabile și deci comisiei este greu să compare datele sale cu datele statelor membre, ceea ce înseamnă că mai am mult de făcut. Acum, doamna Șadea, mose un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc și reprezentantului Curții de Conturi. Încă o dată avem un instrument bun prin care să măsurăm felul în care se cheltuiește bugetul european. După părerea mea, ar trebui să avem o abordare pozitivă și să ne gândim la pașii care urmează. Ne dorim un sistem de control autentic și mai puține greșeli. Dar asta nu e totul. Trebuie să vedem și cum sunt folosite fondurile, trebuie să verificăm mai bine folosirea fondurilor. Să vedem dacă se respectă regulile atunci când se cheltuiesc bani cu personal sau în sistemul administrativ și dacă banii cheltuiți sunt cheltuiți eficient. Acesta este obiectivul și trebuie, cred, să continuăm discuția pentru a ne da seama de aceste lucruri. Trebuie să avem mai multă eficiență, mai multă deschidere la Parlament și la Curtea de Conturi și la Comisie. Trebuie să ne asigurăm că avem mai multă transparență. Mulțumim, doamna Ceșcova, un minut. <clears throat> Mulțumesc, domnule, președinte. Pentru a doua oară în această legislatură discutăm un raport anual din partea uh, Curții de Audit. Aș vrea să mulțumesc auditorilor pentru munca lor. Pe de altă parte, sunt surprinsă de rata de eroare uh, care s-a înregistrat pentru aproximativ 92% din bugetul european. Mă întreb în ce măsură aceasta este responsabilitatea statelor membre și în ce măsură e responsabilitatea Comisiei Europene și a propriilor uh, mecanisme de control. Ați menționat deja că e loc de îmbunătățire în mecanismele de control și avem nevoie de mai multă cooperare cu statele membre pentru a evita astfel de erori în uh, viitor. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Deutsch. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Curtea de Conturi ne-a prezentat un raport de foarte bună calitate în ce privește auditul exercițiului bugetar 2009 și trebuie să le adresăm mulțumiri atât domnului președinte Caldera cât și colaboratorilor săi pentru activitatea derulată. Sunt de acord cu acei colegi care au spus că raportul arată în mod uh, clar că tendința generală este înspre îmbunătățire. Marja de eroare s-a diminuat. Însă, trebuie să transmitem niște mesaje clare și trebuie să știm ce avem de făcut noi în calitate de Parlament European și ce are de făcut și Comisia Europeană. Nivelul de eroare se traduce astfel în realitate. Mai multe miliarde de euro sunt folosite în mod nereglementar. Și există și bănuiala uh, comiterea unor infracțiuni. De aceea trebuie să intervenim. Și aș vrea să subliniez faptul că este deosebit de important ca pentru următorii ani Curtea de Conturi să ne uh, defal- să uh, prezinte un rezultat defalcat pentru stat, fiecare stat membru în parte ca să vedem de unde provin greșelile și care este eficiența mecanismului de control în fiecare țară. Astfel o să putem să reducem uh, rata de greșeli. Acum are cuvântul doamna Ayala Sender pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte încă o dată putem fi mulțumiți de măsurile care au fost propuse în urma dialogului intens între Curtea de Conturi Comisie și noi, Parlamentul. Curtea, raportul curții arată totuși că nu ne putem culca pe lauri. Trebuie să fim în continuare foarte, foarte atenți. Sunt uh, mulțumită de propunerea domnului Caldeira pentru cooperarea de, din viitor pentru a simplifica anumite elemente ale sistemului de finanțare din Europa și pentru a ne gândi la anumite propuneri legislative la care am putea colabora pentru o mai mare eficiență. Eu voi analiza cu atenție cheltuielile operaționale la Consiliu și voi urmări domeniile în care putem îmbunătăți lucrurile și voi urmări de asemenea uh, revizuirea adusă, propusă pentru bugetul Consiliului. Mai ales în ceea ce privește mm, problemele de protecția datelor, care nu au o pondere suficient de mare s-au uh, transmis informații către OLAF și legate de Comitetul Economic și Social. Aș vrea să văd, să primesc informații și cu privire la creșterea de personal la Comitetul Regiunilor pentru 2009-2010. Mulțumim, doamna Ivanova. Stimați colegi, este foarte important să ținem seama de faptul că concluziile Curții de Audit sunt similare eh, cu ce am auzit în anii trecuți. Însă, recomandările Parlamentului European, care s-au repetat de la an la an, eh, trebuie luate în considerare, mai ales în zonele în care rămân foarte multe nereguli. Am vrea să avem cifrele clare, specifice în legătură cu numărul uh, neregulilor. În 2008 am avut vești bune. Procentul neregulilor, uh, erorilor în uh, zona de politici de coeziune a scăzut. Dar tot nu este un lucru sigur că e vorba de o scădere constantă, de un fenomen. Poate are legătură și cu modul în care s-a făcut eșantionarea. Există încă multe probleme legate de ajutorul extern pentru dezvoltare, extindere, agricultură, energie, transport, educație pentru cetățenie, pentru spirit cetățenie și cercetare. Aș vrea să spun Comisiei că Comisia de Control Bugetar va continua să activeze pentru a realiza eficiență în managementul fondurilor bugetare și aș vrea să subliniez că toată lumea ar trebui să-și îndeplinească responsabilitățile. Domnul Gheer, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Domnule președinte Calera, domnule comisar, ce privește politica de coeziune, vedeți foarte bine că pacientul este bugetul Uniunii Europene și este un pacient aflat într-o veșnică stare de convalescență, dar care încă nu uh, s-a însănătoșit. Mai mult de 5% din uh, plățile făcute în domeniul coeziunii au fost uh, afectate de erori, 3% nu ar trebui să fie efectuate deloc, ceea ce reprezintă în jur de 700 de milioane de euro. O mare parte din aceste plăți ar fi putut să fie evitate de statele membre. Acolo rezidă greșelile, în statele membre, din cauza licitațiilor publice și din cauza uh, um, marjei ridicate de eroare. Și asta în ciuda controlelor care au fost uh, uh, instalate de către comisie. Cred că toate aceste sisteme ar trebui privite mai îndeaproape pentru că, de exemplu, în Germania am constatat că toate sistemele de control nu erau eficiente decât uh, parțial. Pentru, acest, pentru fiecare exercițiu bugetar, comis, pe, comisia are răspunderea cea mai mare și ar trebui să vedem exact cum se împarte vina. Putem să vorbim în statele membre despre ce se întâmplă, putem să cerem oamenilor politici să-și asume răspunderea, dar comisia este cea care trebuie să joace rolul și mai ales domnul comisar Șemeta trebuie să se arate mai ferm și să sancționeze pe vinovați. Acum, domnul Van Nistelrooy, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte domnule reprezentant al Comisiei, al Curții, al Curții de Conturi. Eu sunt coordonatorul politicilor regionale ale PPE. Și când vedem care este marja de orare pentru fonduri de coeziune, se constată o ameliorare. Vedem care sunt efectele noilor reglementări pe care le-am aplicat pentru 2007-2013 și ale planurilor de acțiune la care au lucrat Parlamentul și Comisia anterioară. Pe piețele publice sunt cele mai multe erori. Aplicarea legislației europene și a legislației naționale. Nu se face în mod eficient. Solicit uh, domnului comisar un plan de acțiune care să pună presiune pe statele membre ca să se rezolve aceste probleme legate de piața publică. Săptămâna trecută am fost în România cu delegația Parlamentului European și am văzut acolo care sunt problemele adevărate și cum s-ar putea remedia ele. Sunt pentru o declarație a gestiunii financiare naționale depusă de către fiecare stat membru, pentru că acolo este cea mai mare parte a problemelor. Mulțumim, domnul Vaughan. Un minut. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Încerc să fiu cât mai pozitiv față de acest raport, pentru că întotdeauna am crezut că trebuie să folosim auditurile pentru a îmbunătăți lucrurile. Asta înseamnă să învățăm din greșelile noastre și sunt multe, multe exemple în legătură cu acțiunile pe care uh, Comisia și statele membre și beneficiarii ar putea să le îndeplinească pentru a îmbunătăți situația. De exemplu, în agricultură, schimbările constante ale cerințelor Comisiei creează dificultăți pentru statele membre și pentru beneficiari. În uh, țara Galilor mi se spune acest lucru tot timpul. De asemenea, uh, Comisia ar putea oferi legislație care să definească foarte clar Uh, uh, conceptul de fermier activ în Uniunea Europeană, concept care ar putea fi folosit apoi de statele membre, pentru că acum uh, ei sunt la discreția Comisiei. Apoi, cu iminența reformei politicii agricole comune, este cea mai bună ocazie de a reforma procesul pentru a ne asigura că se cheltuie banii în Europa așa cum trebuie și obținem valoare în favoarea indivizilor și a comunităților. Doamna președinte, trecem acum la intervențiile spontane dau cuvântul pentru început domnului Gris, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să-i mulțumesc domnului președinte Caldera pentru prezentarea pe care a făcut-o. Ea ne furnizează foarte multe informații și putem să ne întrebăm pe ce anume trebuie să ne concentrăm pe viitor. Am constatat că marja de eroare a scăzut atunci când procedurile sunt mai simple, dar cu cât procedura este mai complicată, atunci și neregularitățile sunt mai numeroase. Politica de coeziune este un exemplu în acest sens, ori ea este deosebit de importantă pentru Uniunea Europeană. S-a mai afirmat că și în ce privește agricultura, unde de asemenea regulile sunt foarte complexe, marja de eroare este de asemenea ridicată. Constatăm tot timpul că se fac greșeli, dar este esențial să ne gândim la cum putem să facem pentru a scădea acest număr ale, a, al greșelilor. Ar fi bine poate dacă ar exista o legătură între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, mai ales comisiile uh, uh, bugetare și um, eu unul am fost în propriul meu parlament și uh, vă pot spune că raportul meu a fost interesant. Acum, următoarea vorbitoare. Doamna Kadenbach, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă mulțumesc pentru acest raport care arată că sistemul se ameliorează din ce în ce mai mult. Pe mine nu mă înspăimântă prea tare aceste rate de erori. Sistemul poate învăța din propriile sale greșeli și cred că putem, deci, identifica problemele uh, și soluțiile necesare. Pe viitor trebuie să evităm, să încercăm să evităm alte greșeli. Ieri s-a prezentat cel de-al cincilea raport de coeziune. Comisia invită toate părțile implicate să răspundă la mai multe întrebări și cred că aceasta este o șansă extraordinară pentru viitorul politicii de coeziune. Pentru că înseamnă că pe viitor resursele vor fi uh, distribuite mai ușor, accesul va fi mai facil, povara birocratică va fi redusă și totodată banii contribuabililor vor fi clar urmăriți. Sper că se va respecta toate aceste principii. Mulțumesc, spune doamna președintă. Văd că nu mai sunt uh, persoane care doresc să intervină și așa că îi dau cuvântul domnului comisar Șemeta. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Dezbaterea de astăzi demonstrează că s-au realizat progrese în managementul uh, bugetului european în 2009 opinia, avizul, opinie, avizul clar al Curții de Conturi ne permit să confirmăm faptul că Comisia a luat decizii corecte și a propus măsuri adecvate pentru a îmbunătăți performanța programelor din cadrul uh, perioadei financiare curente. Curtea subliniază însă și zonele în care e nevoie de progrese suplimentare din partea tuturor actorilor financiari. Mă refer evident și la Comisie, dar și la actorii financiari din statele membre, ale căror obligații și responsabilități eh, au fost în mod clar subliniate și întărite în eh, cadrul noilor reguli de procedură în funcționarea programelor. Mulți ați vorbit aici despre aplicarea de sancțiuni eh, împotriva statelor membre. Trebuie să spun că noi, Comisia, facem acest lucru foarte riguros chiar. Acum însă, chiar acum însă, suntem în procesul de suspendare sau întrerupere a 40 de programe din uh, sectorul de coeziune, un miliard 750 de milioane de euro în valoare. Deci e vorba de o sumă foarte mare și mai important decât asta este că numărul de acțiuni uh, în 2010 aproape s-a dublat cu numărul de acțiuni de acest tip din 2008 din 2009, mă scuzați, spune comisarul. Așadar, chiar vinerea trecută am luat o decizie să cerem rambursarea unor bani cheltuiți nejustificat în agricultură, 578 de milioane de euro. Așadar, chiar aplicăm riguros sancțiunile și intenționăm să continuăm să facem asta și în viitor. De asemenea, din raportul Curții de Audit puteți uh, înțelege că nivelul de recuperare și corectare financiară a crescut semnificativ de-a lungul anilor și în 2009 uh, el a ajuns la 3,3 miliarde de euro, deci este o sumă foarte semnificativă, iar intenția noastră este să continuăm această politică și să aplicăm foarte riguros sancțiunile acolo unde este necesar. Raportul curții și procedurile de descărcare care încep acum vor fi extrem de importante nu doar în rezolvarea slăbiciunilor programelor curente, dar și pentru a învăța lecții uh, pentru viitoarea generație de programe. Și aici Curtea de Audit a subliniat pe bună dreptate că uh, calea de urmat este simplificarea, îmbunătățirea uh, regulilor de achiziții pentru că este adevărat că vasta, marea majoritate a erorilor s-au datorat încălcării criteriilor de eligibilitate sau a regulilor de achiziții. Sigur că trebuie să uh, învățăm lecțiile care se impun și Comisia este gata să o facă. Așadar, noi vom urma recomandările curții de audit și suntem nerăbdători să avem o procedură de descărcare fructoasă. Mulțumesc, domnule comisar, spune doamna președinte. Pentru a încheia dezbaterea, dau cuvântul reprezentantului curții de conturi, domnul Silva Caldera. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, vreau să Mulțumesc celor care au felicitat curtea și vă mulțumesc și în numele celor care lucrează în instituția noastră în fiecare zi. Colaboratorii mei care dau dovadă de profesionalism și aplică standardele cele mai uh, ridicate pentru a audita conturile Uniunii Europene. Noi întotdeauna acordăm atenția cuvenită recomandărilor din, făcute de acest Parlament. Și pot să vă dau două exemple concrete. Cum am respectat aceste recomandări în raportul pentru anul bugetar 2009? De exemplu, am făcut o evaluare de ansamblu a situației și pentru prima oară am făcut acest lucru și am ajuns la concluzia că a existat o îmbunătățire în ultimii ani. Și încă o dată, marja totală de eroare este în continuă diminuare. În plus, v-am furnizat mult mai multe informații decât raportul pe anul trecut. Anul trecut spuneam că cel puțin 11% din fonduri nu ar fi trebuit să fie plătite. Acum, în raportul abia publicat, spunem că rata maximă a fondurilor care ar trebui să nu fie cheltuite este de 5% și asta este o estimare, ca să spun așa, și știm că 3%, știm sigur că 3% din fonduri nu ar fi trebuit deloc să fie utilizate. Care sunt motivele acestor schimbări? Ce progrese am făcut? Noi nu inventăm nimic, nu ne arătăm drăguți cu Comisia sau cu statele membre. Nu uitați că Curtea este independentă în baza tratatelor. Noi ne bazăm descoperirile pe dovezi și pe informațiile pe care le primim de la informații, eh, informațiile pe care le primim, mă scuzați, de la instituțiile europene, în deoseb de la comisie. Și numai astfel putem să acordăm descărcarea de gestiune. Sistemele care au fost create pentru a gestiona fondurile pentru perioada 2007-2013 au performanțe mai bune și de aceea a scăzut marja de eroare. O altă explicație este că rata ă, de executare a bugetului este mai scăzută decât ă, ne-am putea aștepta. Deci, încă o dată, este o combinație de factori, o mai bună performanță a sistemului și o rată de executare a bugetului mai scăzută. Așa am ajuns la situația actuală. De aceea spunem că trebuie să fim prudenți. Având în vedere sistemele care sunt cu atât de mult mai performante în toate statele membre, atunci cred că sumele care vor fi debursate pe viitor riscă să fie mai mari, dar în același timp și mai afectate de erori. Deci de aceea spun că trebuie să fim prudenți. Pot să vă spun dumneavoastră membrelor de la Comisia de Control Bugetar că auditorii noștri vă vor acorda tot sprijinul necesar atunci când trebuie să redactați uh, descărcările, descărcările de gestiune. Noi întotdeauna încercăm să vedem cât de eficient au fost folosiți banii și noi credem că toate informațiile pe care le, vi le furnizăm vă sunt utile. Evident că Comisia Europeană este prima responsabilă de implementarea bugetului european, însă tratatul de la Lisabona stipulează că trebuie să existe cooperare și cu statele membre. Și dacă este să ne uităm înspre viitor, cred că avem o ocazie unică să încercăm să punem pe picioare o mai bună gestionare a fondurilor din bugetul european. Discutăm acum despre un nou regulament financiar care va fi în curând adoptat și va fi un punct de plecare pentru a îmbunătăți aceste sisteme, pentru că vrem să avem reguli mai simple, sisteme uh, ușor de uh, controlat și de aplicat. E momentul să ne ocupăm de aceste lucruri. În plus, revizirea bugetului se va face la anul. Comisia, Consiliul, Parlamentul European se confruntă acum cu o perioadă în care vor avea de luat hotărâri cruciale. Și Curtea de Conturi va fi alături de dumneavoastră. Vă rog să țineți cont de recomandările pe care noi le-am făcut deja, mai ales în avizul nostru despre îmbunătățirea gestiunii financiare. Atunci când vă uitați la noua generație de programe pentru perioada până în anul 2013, trebuie să ne gândim dacă aceste scheme de plăți vor reprezenta o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană, dacă ele sunt simple și au obiective clare, dacă sunt uh, ușor de executat în mod realist și dacă există un nivel suficient de răspundere și da, dacă știm cine își va asuma răspunderea pentru executarea acestor scheme de plăți. Aveți, deci, această misiune acum de îndeplinit și Curtea de Conturi uh, vă va sprijini așa cum a făcut-o întotdeauna. Vă mulțumim, spune doamna președintă. Odată cu intervenția dumneavoastră se încheie dezbaterea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Van Bremt în ce privește modificarea regulamentului 663 2009, care